poziția comisiei? E vorba de o anchetă a Olafului. S-a abrogat uh, Am primit documentele, avizul comisiei, motivarea și va fi un termen de trei luni pentru Parlament începând cu ziua de mâine, 15 martie. Ajungem la uh, situația încălcării drepturilor omului. Avem maxim o oră la dispoziție. Uh, o să reușim să parcurgem. Începem cu Bangladeshul, autorul rezoluție. Începem cu Charles Domnule președinte, când am fost la Dhaka, în Dhaka acum 5 uh, ani, am vizitat uh, Muzeul Eliberării de după război au fost uh, acte perpetrate uh, împotriva minorităților uh, și din motive religioase. Au trecut patru decenii și practic există o impunitate pentru criminalii de război. A fost un lucru justificat că au fost aduși în fața justiției. Pentru crime de o asemenea magnitudine, eh, magnitudine nu există eh, prescripții și de aceea este nerezonabil să cerem eh, Bangladeshilor să i judece în, afară, în afara jurisdicției. Uh, s-a uh, condamnat uh, ceea ce s-a întâmplat recent și trebuie să oferim guvernului din Bangladesh tot sprijinul necesar pentru a rezolva situația prompt și sperăm că în felul acesta se va aduce, se va pune capăt acestei perioade groaznice din istoria Bangladeshului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tenac. Domnule președinte,

Mulțumesc, stimate domnule Preda. Dau acum uh, cuvântul doamnei Geringer de Oettenberg. Mulțumesc, domnule președinte. După ce Tribunalul Internațional pentru Crime de Război din Bangladesh a anunțat pedepsa cu moartea Uh, pentru Delvar Hossain Sayadi. În Bangladesh uh, s-au înregistrat uh, tulburări. Această persoană este acuzată de foarte multe atrocități. De la anunțul acestei sentințe, în urma protestelor și tulburărilor s-au înregistrat morți, iar autoritățile din Bangladesh trebuie să ia măsuri pentru a stabiliza situația și pentru a aduce o conciliere națională. Bangladesh este una dintre țările care încă mai uh, aplică pedapsa cu moartea. Însă trebuie să țină cont de convențiile internaționale care abolesc această pedapsă. Și noi trebuie să cerem acest lucru și trebuie în mod repetat să facem apel la uh, oprirea acestor uh, violențe. Mulțumesc foarte mult, doamna Geringer de Odenberg. Are cuvântul acum Jean Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în calitate de președinte a acestei delegații pentru Asia de Suez și ca uh, grup, membru al grupului. Am uh, susținut uh, întotdeauna ca Parlament uh, necesitatea de a rezolva problema uh, crimelor din Bangladesh, ceea ce s-a întâmplat acum 40 de ani și umbra aruncată asupra țării din această pricină. Uh, Uh, Am fost uh, Uh, rezultatul manifestului Awami a fost acceptat și partidul se află acum la guvernare. Cred că mulți dintre noi au sentimente amestecate în legătură cu uh, problemele acestea. Recunoaștem necesitatea unor procese, dar uh, pedapsa cu moartea este în continuare în vigoare. Înțelegem dimensiunea politică a proceselor, însă considerăm că este important ca instanțele să fie în control și să nu existe interferințe politice în acest aceste procese. De asemenea, înțelegem necesitatea ca Bangladeshul să uh, își abordeze trecutul, dar asta nu înseamnă că astfel de uh, procese trebuie să fie sub normele internaționale, ceea ce constituie o sursă de îngrijorare. Uh, mai ales uh, regulile care privesc apelul sunt îngrijorătoare. Recunoaștem că sunt emoții mari uh, în joc uh, și uh, au fost suficiente Uh, morți, uh, uh, violențe și intimidări și este o tragedie să vedem numărul de morți, faptul că minoritățile sunt vizate și că se folosesc muniții împotriva civililor. De aceea cerem tuturor părților, tuturor celor aflați în poziții de influență și de putere să pună capăt acestei violențe. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Un minut, uh, Cecilia Winström. Mulțumesc, domnule președinte. Toți uh, cei implicați uh, în evenimentele din 1971 trebuie să răspundă. Este evident că autorii unui genocid uh, să fie trași la răspundere, dar procesul acestora trebuie să fie unul echitabil, să respecte dreptul la apărare și normele de securitate juridică internaționale. Până acum nu a fost așa. Lista infracțiunilor uh, la adresa dreptului și uh, statului de drept este foarte lungă. Uh, multe persoane au fost audiate fără asistență juridică. Um, anumite persoane au fost răpite înainte de proces. Și dacă uh, Bineînțeles, vinovații trebuie condamnați, procesul trebuie să fie echitabil. Um, Bangladeshul merită mai mult, de aceea Uniunea Europeană trebuie să ceară guvernului din Bangladesh să ia criticile noastre în serios și să pună capăt procedurilor inechitabile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wikström. Are cuvântul doamna Vergia. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În 1971, războiul de independență între așa, țările care erau numite atunci Pakistanul de Est și de Vest a, con, a condus la mii sau chiar milioane de victime. Putem să înțelegem nevoia de recunoaștere și de reparare a suferințelor pe care le-au suferit familiile victimelor. În 2010 a fost creat un tribunal uh, pentru judecarea acestor masacre. Dar tocmai judecățile, sentințele acestui tribunal sunt cele care conduc la violențe în aceste ultime săptămâni săptămâni. Guvernul din Bangladesh nu poate să ignore respectarea normelor internaționale, mai ales dreptul la un proces echitabil. Nu este admisibil ca sub presiunea străzii să-și modifice legislația cu riscul nu numai de a nu calma spiritele, ci chiar de a pune gaz pe foc. Și asta s-a și întâmplat. Violențele s-au multiplicat, autoritățile au, au uh, răspuns cu represiune și guvernul, precum și toate partidele politice, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru a reinstaura uh, calmul. Aceste orori nu trebuie să se mai repete. Mulțumesc foarte mult, doamnă Vergia. Domnul președinte are cuvântul acum uh, în numele PPE, domnul Cacimarec panie przewodniczący! szanowni państwo! dążenie do lupta pentru justiție este justificată chiar uh, dacă se întâmplă în Bangladesh acest lucru. Au loc uh, proceduri în instanță după crimele care au fost comise. Toate aceste victime uh, trebuie să-și găsească dreptatea. Cred că uh, reconcilierea națională și justiția ar uh, fi mai ușor de realizat dacă nu ar fi pedapsa cu moartea care există încă în uh, Bangladesh. Cerem în rezoluție un moratoriu privind pedapsa cu moartea în Bangladesh. Totul trebuie să se bazeze pe respectul drepturilor minorităților etnice, grupurilor religioase, a drepturilor omului și renunțarea la violență. Mulțumesc!

Mulțumesc, doamnă Crețu. Are cuvântul domnul Benien. În Uniunea Europeană și mai ales în Parlament avem relații foarte bune cu Bangladeshul prin intermediul diasporei sale și prin intermediul uh, cooperării uh, administrative. De aceea cred că avem uh, și obligația și datoria de a vorbi în fața acestor violențe, violențe recente care au fost provocate de o pierdere a încrederii și asta din cauza în încălcărilor statului de drept uh, de către Tribunalul Internațional pentru Crime de Război. Acestea au devenit atât de frecvente încât nu mai pot fi uh, ignorate. Într-adevăr, Bangladeshul trebuie să introducă un moratoriu împotriva uh, pedepsei cu moartea și, um, de asemenea, statul Bangladesh trebuie să fie încurajat să ceară um, ajutor internațional pentru a crea un adevărat tribunal internațional special și astfel va putea exista un climat de încredere în sentințele acestui tribunal, în procesele echitabile și guvernul poate să fie sigur că cei vinovați vor fi cu adevărat pedepsiți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Benien. Are cuvântul acum domnul Bielan. Zwykle skomplikowana sytuacja w Bangladesh. Domnule președinte, situația în Bangladesh s-a înrăutățit uh, în ultimile săptămâni. Acest lucru a fost uh, generat de decizia autorităților de ai trage la răspundere pe criminalii de război. Societatea este foarte divizată în legătură cu ce s-a întâmplat cu 40 de ani în urmă. Din păcate, mișcările de stradă au dus la multe decese, în special minoritatea hindu este vizată. Militanții islamiști ard templele, casele și magazinele deținute de populația hindu, oamenii rămân pe drumuri și săraci aici. Este uh, șocant că vizată este uh, minoritatea hindusă, dată fiind uh, religia. E nevoie de conciliere, însă trebuie să facem un apel la autorități să-și intensifice eforturile pentru a aplica regulile statului de drept și normele de drept în ceea ce privește drepturile omului. Sperăm că Tribunalul pentru Crime de Război va funcționa așa cum trebuie. Ne așteptăm la transparență și independență din partea acestei instituții. Președintele, mulțumesc. Domnul Maștalca. Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția propusă este una care condamnă violența. Um, am privit pozitiv uh, acest tribunal internațional uh, pentru a încheta crimele de război și violențele din Bangladesh, dar uh, Um, nu se... Dar adevărul este că atrocitățile um, nu au fost comise doar de o singură parte și ele nu au niciun precedent în istorie. Acum, 40 de ani mai târziu, este nerealist să ne așteptăm că se va face cu totul lumină, dar um, și uh, pedepsa cu moartea este inacceptabilă. Tribunalul trebuie să afle adevărul în legătură cu ce s-a întâmplat atunci și să dea satisfacție morală victimelor. Dar, în loc de asta, violența crește. În Republica Ceh am căutat modalități, um, modalitățile cele mai potrivite de a

Trecem la sesiunea Catch the Eye. Nu avem foarte mult timp, doamnelor și domnilor. Nu voi accepta decât doi vorbitori. Dar, de fapt, în acest caz voi face o excepție și voi accepta trei. Pentru ca toată lumea să ia totuși cuvântul, doamna Itner. Mówiąc o przypadkach łamania praw człowieka w Bangladeszu. domnule președinte. Atunci când vorbim despre cazul de încălcări a drepturilor omului în Bangladesh, văd în fața mea pe eh, Hema Qatar de 14 ani, care a căzut eh, victimă acestui sistem eh, pseudo-juridic. Ceea ce s-a întâmplat în cazul ei a fost uh, un barbarism care nu ar fi trebuit să se întâmple o țară civilizată. A fost uh, violată de un bărbat căsătorit, a fost uh, acuzată de adulter și a fost condamnată la biciuire, ceea ce a dus la moartea sa. Acest eveniment tragic arată că în mediul, urban, în mediul rural la Bangladesh uh, nu există educație și ceea ce uh, domină viața tuturor este legea Sharia. Însă, analizând lucrurile mai atent, uh, constatăm că Bangladeshul are probleme mari cu statul de drept Uh, de aceea cerem primului ministru al țării să ia măsuri uh, raționale necesare pentru a spori uh, siguranța cetățenilor și pentru a evita ceea ce s-a întâmplat în trecut să se petreacă din nou. Președintele, mulțumesc. Domnul Tavares, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să vorbesc și eu despre una dintre marile tragedii ale secolului 20, adică divizarea teritoriului între India și Pakistan și apoi între Pakistanul oriental și cel occidental care a dus la nașterea Bangladeshului. Populația din Bangladesh uh, dorește să ajungă la o reconciliere națională, dar acest lucru trebuie făcut uh, în conform tradiției, conform principiilor uh, um, de umanitate și personalitățile din Bangladesh respectă acest principiu al umanității. Uh, acest uh, tribunal nu poate să aplice um, pedeapsa cu moartea, trebuie să ajute la concilierea uh, populației. Mulțumesc, s-a încheiat dezbaterea. Are cuvântul doamna comisar. Micro. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, salutăm adoptarea de către Parlament a unei rezoluții care privește situația actuală din Bangladesh în privința drepturilor omului. Valul recent de violențe care a condus la 100 de morți și, uh, și mai mulți răniți um, a, ne-a stârnit, bineînțeles, preocuparea. Înaltul reprezentant, vicepreședinte Ashton, a făcut o declarație pe 2 martie arătându-și regretul pentru uh, pierderea de vieți omenești în urma acestor demonstrații. Discuția privind drepturile omului trebuie să fie pusă în contextul provocărilor cu care se confruntă Bangladesh. Acestea includ suprapopularea, o sărăcie extremă, o presiune exercitată asupra resurselor naturale, amenințare, amenințări la adresa uh, siguranței alimentare, dezastre climatice, probleme cu minoritățile. Aproape o treime din populație încă trăiește sub pragul sărăciei, uh, cu probleme de inegalitate. Uh, problema inegalității, îmi cer scuze, devine cea mai importantă, la fel ca și uh, malnutriția. Această situație se poate agrava pe viitor în urma uh, efectelor schimbărilor climatice. Uniunea Europeană uh, cooperează deja de multă vreme cu Bangladeshul în toate aceste domenii. Având în vedere confruntările de durată dintre guvern și opoziție și demonstrațiile actuale uh, care au urmat uh, proceselor organizate de Tribunalul Internațional pentru Crime de Război, există riscul ca violența să se intensifice și mai mult uh, pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare. Acestea vor avea loc în decembrie 2013 sau la începutul lui ianuarie 2014. Ca urmare, aceste alegeri parlamentare uh, pașnice și inclusive vor fi cheia pentru restabilirea ordinii în Bangladesh. Este esențial ca forțele uh, de Mm, securitate, forțele de poliție să găsească o modalitate de a gestiona situația. Nu uh, comunitatea internațională este cea care trebuie să determine aceste modalități. Noi avem rolul doar de a le sprijini. Uniunea Europeană a mm, trimis misiuni de observare la ultimele alegeri și este gata să facă același lucru și în viitor, dacă primim o invitație în acest sens. Concluziile Tribunalul Internațional pentru Crime de Război din Bangladesh va avea probabil un impact asupra situației globale, așa cum ați observat și până acum. Faptul că se um, utilizează pedapsa cu moartea în toate situațiile, deci uh, faptul că, că protestăm, îmi cer scuze, împotriva aplicării uh, pedepsei cu moartea chiar și în cazul crimelor celor mai grave nu înseamnă că susținem impunitatea. Recunoaștem uh, atrocitățile care au fost uh, comise în timpul războiului de independență și înțelegem importanța justiției, dreptății care trebuie să fie obținută în sfârșit de către poporul din Bangladesh. În lumina evenimentelor recente am cerut actorilor implicați să uh, facă dovadă de uh, control, de stăpânire stăpânire și să ceară și, și să acorde uh, protecție grupurilor vulnerabile. Trebuie făcut tot ce este posibil pentru ca situația să nu se agreveze. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă comisar. Am primit șase propuneri de rezoluție aici. Dezbaterea se încheie și vom vota imediat după încheierea dezbaterii generale. Acum trecem la următoarea uh, rezoluție, Irak, situația precară a grupurilor minoritare, în special a irakenilor de etnie turcmenă. Are cuvântul domnul Lisek, autorul uh, rezoluției. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Situația în uh, Irak uh, în ultimele decenii a fost una foarte complicată. Au fost